încheiată și am să dau ocazia colegilor să-și exprime explicațiile de vot. Explicații de vot pentru raportul Fernandez de Pre are cuvântul domnul Postișil. Pane předsedo, na úvod chci říci, že gratuluji tomu, jak efektivně vedete schůzi, abyste zazněli opačný hlas a nyní... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun că prezidați foarte eficient eu am votat în favoarea acestui uh, buget care a fost sporit cu 10 miliarde de euro și poate că ar trebui să explic acest lucru. În Republica am votat, spun că am votat pentru că noi sporim uh, fondurile pentru migrație și pentru securitate. Este evident că în acest moment e nevoie de mai mulți bani pentru protecția granițelor externe și pentru agenții cum ar fi Frontexul. ul fără fonduri mai multe nu putem asigura o Europa sigură. Salut de asemenea faptul că pe baza acestei creșteri a fondurilor privind educația tineretului uh, facem un lucru foarte important. Este vorba de programul Erasmus, uh, pentru că educația este unul din cele mai bune moduri de a arăta Uniunii Europene că este utilă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Pospicil. Nu-l văd pe domnul Polciac. Are acum cuvântul uh, domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, mă bucur că am reușit să confirmăm bugetul pentru 2016 și vom putea lucra pe baza lui. În al doilea rând, în calitate de membru al AGRI, vreau totuși să mă plâng pentru că Comisia pentru Buget a respins uh, aproape toate propunerile Comisiei Agri și anume nu doar cele care costau ceva, ci și cele care nu aveau impact bugetar. Și data viitoare sper că colegii noștri se vor ocupa și vor evalua mai intens și uh, propunerile Comisiei Agri și atunci uh, acordul nostru pe buget va fi mai ușor data viitoare. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Mamikins. Mulțumesc. Prin votarea bugetului pe 2016 am a aprobat și o mai eficientă utilizare a resurselor. Iar articolul 36 prevede ca și comisiile să se consulte de trei ori cu privire la mai bună cheltuire a resurselor. Este salutar acest lucru, cu siguranță vom avea și o revizuire a bugetului vis-a-vis -vis de modul în care sunt și realizate obiectivele prin intermediul bugetului. Fondul de dezvoltare regională, cel de coeziune și cel social au fost, din păcate, reduse, ceea ce nu este un lucru pozitiv, dar, pe ansamblu, domină aspectele pozitive, de aceea am votat pentru. Mulțumesc, are cuvântul domnul Hennen. Își retrage intervenția. Am uh, finalizat așadar explicațiile de vot la acest raport și începem uh, cu explicațiile de vot la raportul ferrera Toirer. Uh, domnul Tolcec nu este aici, din nou domnul Iar. Mulțumesc. În primul rând aș dori să felicit Comisia responsabilă pe fond pentru că a venit cu un raport excelent. Mulți creau, credeau în prealabil că s-ar putea să fie unul prea politizat, ceea ce nu s-a întâmplat. Eu consider că atunci când este vorba de impozite și echitate fiscală, ar trebui să ducem activitatea mai departe. Eu aștept cu interes continuarea activității acestei comisii. Mulțumesc, domnule Iar. Acum cu domnul Kelly în primul rând vreau să spun că faceți o treabă foarte bună întotdeauna la prezidiu și aș prefera un vicepreședinte de tip Speedy Gonzales, mai degrabă cineva care să te răgăneze lucrurile cum se întâmplă unor, dar nu o să intru în amănunte. Referindu-mă la această sesiune de vot, din păcate, și în mod de obișnuit pentru noi, la PP, votat împotriva grupului nostru la anumite măsuri, și împotriva raportului final. E neobișnuit. Am făcut pentru că e o chestiune foarte importantă pentru țara noastră și credem că e ceva excesiv când se cere comisie să facă unele lucruri, anumite anchete care sunt în derulare și de asemenea fiscalitatea o competență națională, lucruri recunoscute în diverse referendumuri care s-au ținut și, în special, ideea de a merge la CCCTB nu e în interesul nostru și, prin urmare, am votat împotriva raportului. Sunt multe măsuri bune, dar, în ansamblu, credem că... Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Kelly. Domnul Mamikins acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mă pot asocia celor spuse de colegii mei care au laudat uh, prestația dumneavoastră la conducerea acestei ședințe. Acum, uh, pe raport, o politică fiscală eficientă și echitabilă reprezintă piatra de temelie pentru stabilitatea economică a fiecarei țări. În Uniunea Europeană nu avem resurse naturale atât de importante, din păcate impozite sociale, impozite pe veniturile întreprinderilor și așa mai departe. De aceste venituri fiscale avem nevoie, dar toți cei care fac treabă bună trebuie să beneficieze și de o salarizare corespunzătoare care să îi poată garanta acoperirea costurilor necesare vieții. și impozitele trebuie să fie plătibile și pentru lucrători. În ansamblu, documentul este unul bun, de aceea am votat pentru. Mulțumesc, domnule Mamichins. Nu văd pe doamna Boylan. Are cuvântul domnul Pospisil. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am hotărât să nu susțin acest raport. M-am abținut și motivul este cel pe care l-au prezentat și ceilalți vorbitori. E foarte greu să promovezi CCCTB și uh, impozitul direct, mai ales în ceea ce privește impozitul corporatist. Eu am candidat pentru un partid de centru-dreapta care are o platformă politică uh, de aceea uh, în sensul neunificării bazei de impozitare în ceea ce privește impozitarea directă. Deci susținerea autonomiei în ce privește impozitarea directă pentru diferite state membre concurența corectă, sănătoasă a diferitelor sisteme de taxare, de impozitare din statele membre este benefică trebuie să nu promovăm concurența neloială, cum ar fi Luxemburgul, de exemplu. Pospișil. Mulțumesc, domnule Pospișil. Domnul Hennen are cuvântul. Thank you, Mr. Deputy Speaker. The... Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Principala constrângere pentru un guvern care vrea să se impozit o reprezintă concurența internațională poți să ridici taxele și impozitele până la un punct și apoi banii încep să fugă în uh, țări unde impozitele sunt mai mici. E o realitate care devine tot mai adevărată pe măsură ce tehnologia modernă facilitează deplasarea de capital pe plan global. Putem să ne plângem, să legiferăm împotriva, dar nu putem să împiedicăm fenomenul. Singura cale de contracarare a pierderii de venituri ca rezultat al evitării plății taxelor și impozitelor este prin a face regimul fiscal mai atrăgător și ajung la argumentul fundamental împotriva armonizării fiscale. Cu cât centralizezi mai mult, cu atât faci o cotă uniformă de impozitare, cu atât elimini constrângerea și le dai posibilitatea guvernelor să obțină mai mult fără niciun control. Să ridice mâna cine crede aici că o să fie armonizate impozitele în jos și nu în sus. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Hennen. Pe final, domnul Arnott. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Există, după părerea mea, două poziții oneste în ceea ce privește uh, aderarea la Uniunea Europeană. Fie ai o abordare fatalistică și spui că Uniunea Europeană face totul prost, inclusiv uh, armonizarea impozitării, care are nevoie de mai multă centralizare și acceptă acest lucru. Și este o poziție onestă. Eu nu părtăcesc această poziție. Cealaltă poziție onestă este să spui că, de fapt, nu asta cere Marea Britanie, că suntem mai buni ca o națiune independentă care se autogovernează, care este a cincea economie din lume. Vrem să fim buni vecini cu Europa și nu vrem un guvern european. Sunt două poziții oneste. Ceea ce mi se pare greu este calea de mijloc care ne spune că putem să fim în Europa, dar uh, Uh, să avem propriile noastre impozite. Nu e corect nici pentru Europa, nici pentru Marea Britanie. Trebuie să fim onești. Suntem înăuntru sau suntem în afară? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Arnott. Am terminat explicațiile de vot pe raportul Ferreira-Toerer și trecem acum la explicațiile Uh, de vot uh, pe raportul doamnei Dati în ceea ce privește prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste. Are cuvântul doamna González Penas. Mulțumesc. Am votat împotriva acestui raport pentru că accentuează simptomele și nu problemele care duc la aceste simptome. Tot raportul se bazează pe măsurile de constrângere și de control social care se adaugă la problema extremismului, la deteriorarea libertăților noastre. Nu putem combate problema cu mai multă teamă, generând mai multă teamă. Așa cum am spus, între măsurile urgente pentru a combate terorismul pe, pe care noi l-am trimis uh, eurodeputaților lui Martin Schulz și Federica Mogherini, e, printre aceste măsuri legale, legale sau polițienești nu sunt suficiente pentru a evita radicalizarea urmare trebuie să întărim strategiile de coeziune și incluziune socială. Este absolut fundamental și mai ales educația pentru că este calea care poate oferi alternative pentru viitor, pentru o societate care este coezivă și solidară. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna González Peñas, nu văd pe doamna Gil. Ba da, iată, la timp ați apărut. You can speak from wherever you want. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că am întârziat. Am sprijinit acest raport pentru că am convingerea fermă că radicalizarea este una dintre principalele provocări cu care ne confruntăm. Uh, aproape 5.000 de cetățeni europeni s-au dus să lupte pentru organizații teroriste în Irak și Siria. Noi tot timpul suntem în urma faptelor. Indiferent dacă e vorba de radicalizare în Regatul Unit, în Belgia sau în Franța sau în restul Uniunii Europene. Trebuie să ne ocupăm mai mult de prevenție și e clar că acțiunea Uniunii Europene are o plus valoare importantă în ce privește <clears throat> reducerea radicalizării având în vedere că e o problemă care nu se oprește la granițele naționale, gândiți-vă la mass media socială, să le dăm platforme celor care manipulează oamenii atât de iscusit că îi radicalizează în izolare totală de restul societății. E o problemă pe care statele membre nu pot contracara bine singură, dar Uniunea Europeană o poate. Soluția este să lucrăm împreună pentru soluții reale, fără a compromite libertățile civile, și drepturile fundamentale. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Gio. Domnul Maul nu este aici. Acum are cuvântul domnul Obermeier. Mulțumesc, domnule președinte. Atentatele de la Paris sunt, din păcate, punctul tragic culminant al acestei chestiuni și nu trebuie să fii expert în informații să le prezici. E nevoie de Uh, hotărâre și sinceritate acum. Dar în acest raport nu găsesc uh, niciun fel de urme, nici de hotărâre, nici de sinceritate pentru a contracara islamizarea. Pentru că în uh, Europa oamenii nu sunt amenințați de creștini sau de uh, <clears throat> iudai, iudei, ci de extremiști. Și trebuie să spunem acest lucru foarte clar. Dacă uh, Uniunea Europeană nu vorbește decât naiv de o mai bună integrare a celor care se întorc, atunci uh, deja am capitulat. Mulțumesc, domnule Obermeier. <clears throat> Doar pentru a clarifica lucrurile este vorba de raportul doamnei Dati. Are acum cuvântul domnul Pospisil. Mulțumesc, domnule președinte. Am susținut acest raport pentru că eu cred că problema cetățenilor radicalizați este deosebit de gravă în fiecare țară în parte nu se poate face nimic. Dacă avem 20.000 de europeni care se luptă alături de JICAD și care doresc să se întoarcă în Uniunea Europeană, ei reprezintă un pericol o sursă de terorism potențial. Deci mă bucur că sunt foarte multe lucruri concrete în raport, cum ar fi directiva finalizată privind registrul numelui pasagerilor Discutăm de multă vreme despre acest lucru și trebuie să se finalizeze această acțiune. Și considerăm că reprezintă o infracțiune dacă cetățenii europeni participă la sesiuni de pregătire, instruire făcută de organizații teroriste. Și am susținut acest raport, cum spuneam. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Pospicil. Nu-l văd pe colegul Polcea, de aceea are cuvântul domnul Șogor. Mulțumesc, am să vorbesc engleză. First and most Prima reacție cea mai evidentă la atacurile ucigașe de la Paris a fost să vedem uh, care sunt găurile din sistemele de securitate. Și, într-adevăr, avem la de frontiere mai puternice, sisteme de informare mai bune, acces mai controlat la datele teroriștilor și un schimb mai eficient de informații pentru a apăra viețile civililor. La fel de important e pentru noi să recunoaștem faptul că aceste crime au fost comise de cetățeni europeni. Dacă vrem ca lumea să fie un loc mai sigur, trebuie să începem prin a înțelege ce îi face pe mii de cetățeni europeni să adere la extremismul violent și să ucidă oamenii acasă și în străinătate. Măsurile represive singure nu pot contracara extremismul, după cum s-a subliniat de către șeful una inițiative mai de succes uh, din Belgia, Bill Warden, dacă vrem să prevenim mai mulți oameni să cadă în mâinile organizațiilor teroriste, trebuie să consolidăm legăturile cu familiile, cu comunitatea mai largă pe care o încercă să le rupă recrut, cei care recrutează. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Șogor. Are cuvântul domnul Iar. Mulțumesc. Cifrele sunt înfricoșătoare. 5.000 de europeni se luptă în Irak și în Siria împotriva valorilor noastre, au crescut în Uniunea Europeană dispunând uh, în mod normal uh, toate pârghile pentru a schimba uh, lucrurile care nu le plac, dar se decid totuși pentru această cale a terorismului. În ceea ce mă privește, consider că raportul este unul echilibrat, trebuie să îmbunătățim condițiile sociale, dar, pe de altă parte, știm că și atunci când sunt clarificate toate chestiunile de ordin social, mai există și răul care face parte din viața omenească și care trebuie contracarat cu mijloacele uh, justiției. Aici este nevoie de un răspuns european, o soluție europeană și, în final, o rugăminte. Am redactat destule rapoarte, acum trebuie și implementate, iar uh, statele membre trebuie să și pună la dispoziție mijloacele financiare necesare. Mulțumesc, domnule Iar, are cuvântul domnul Kelly. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am votat uh, împreună cu grupul nostru și în favoarea acestui raport. Un lucru important. Fără îndoială, atacurile teroriste de la Paras ne-au arătat că suntem cu toții în pericol. Cu toții, fiecare persoană din lumea occidentală este o țintă pentru ISIS și am văzut acest lucru în videourile care au fost deja publicate. Vorbesc despre Alianța Diavolului și pun acolo 16 țări, între care și țara mea. Așa că trebuie să fim conștienți, trebuie să fim uniți, trebuie să luptăm împotriva ISIS și mai ales trebuie să ne întărim granițele externe. Și uh, mi-a făcut mare plăcere că 100 foarte mulți au votat în favoarea acestui raport. Trebuie să continuăm în felul acesta. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Kelly. Domnul Necov. Mulțumesc, domnule președinte. Cele mai recente atacuri de la Paris și din Mali arată că terorismul nu respectă granițe naționale și că trebuie să acționăm pe plan global și european. Trebuie să ne concentrăm pe prevenție, iată de ce. Salut Convenția Ministrilor Educației de la Paris care se concentrează pe valorile omului, valori fundamentale ca libertatea, lupta împotriva discriminării prin învățământ de la o vârstă cât mai fragedă. Europa a trecut prin vremuri dificile, trebuie să ne concentrăm pe educație inclusivă care să creeze cetățeni responsabili, toleranți, cetățeni capabili să aibă gândire critică și instituțiile Trebuie să se concentreze pe acest aspect pentru a învăța cum să judece calitatea informațiilor și pe internet și să fie mai puțin vulnerabili. Mulțumesc. <clears throat> Domnule Necov are cum cuvântul domnul Mamikins. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea este una simplă. De ce atât Belgia cât și alte state europene devin cuiburi pentru teroriști. Europa devine practic victima propriilor valori. Nu putem nega acest lucru. Nu trebuie să permitem ca teroriștii să se folosească de valorile noastre pentru a-și comite atentatele. Trebuie ca la granițele noastre să creăm condiții de securitate și să le protejăm. Pentru că, iată, se ajunge la atentate ca cele pe care le-am trăit. Serviciile noastre de informații trebuie să comunice mai bine între ele, la fel și cu partenerii externi. Mulțumesc, domnule Mamikins, domnul Hennen. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Dacă dorim ca ă, aceștia să se integreze, cei care vin la noi, trebuie să le oferim ceva. Trebuie să le arătăm că există un patriotism comun, un scop comun pe care cu toții să-i adopte. Ce văd oamenii însă în Europa? Văd ideea statului național care este călcat în picioare, care este lipsit de ideea de identitate națională. Gândiți-vă la un băiat care vine din Maroco și care crește în Molenbeek. Care este experiența lui de viață? Interacționează cu statul și învață să-l disprețuiască. Dacă învață istorie la școală, o să vadă că există exploatare și rasism și vede două comunități lingvistice din Belgia care se identifică una cu cealaltă și nu cu nivelul federal. Ce poate, la ce poate el să participe? Eu oare de mirare că o minoritate încearcă să găsească o manieră, o identitate mai bună? Cum putem să combatem o idee proastă cu o idee mai bună, nu altfel? Mulțumesc, domnule coleg. Are cuvântul domnul Coburn. Uh, uh, Domnule președinte, aș vrea să spun că nu vă atacă dumneavoastră, ci sistemul. S-a mișcat mult prea rapid și ce îngrozitor și vorbesc aici despre aceste chestiuni. Legile din Europa, libertățile dispar mai rapid de poți să vinzi un taur la piață. Sunt îngrozit când văd sau mă gândesc că cetățenii britanici văd ce se întâmplă. Știu că avem multe de făcut, dar de ce nu organizăm mai bine lucrurile? Să facem mai puțin și mai bine. Sunt îngrijorat de asemenea că stânga și liberalii își acoperă greșelile de emigrație deschisă, cercând această abordare rapidă, autoritară, legislația respectivă. Nu cred că în interesul uh, prinderii criminalilor și nici pentru libertatea din Europa. Deci două lucruri sunt amenințate. Rapiditatea adoptării de legislație excesivă și, în al doilea rând, faptul că cei din stânga încearcă să-și acopere urmele greșelile cu aceste legi autoritariste. Mulțumesc, domnule Coburn. Are cuvântul domnul Arnett. Mulțumesc, domnule președinte. Legea educației din 96 din Marea Britanie cere ca în școli să se predea dintr-o perspectivă neutră din punct de vedere politic. Am preocupări vis-a-vis -vis de acest raport pentru că a trecut un amendament la liniatul 24 unde se spune că este datorită statelor membre să garanteze că sistemul de educație respectă și promovează valorile și principiile europene. Nu cred că asta este responsabilitatea guvernului britanic de a politiza sistemul nostru educațional în această manieră. Cred că, în mod fundamental, învățământul ar trebui să se concentreze asupra oferirii de competențe pentru copii și să nu le spună ce trebuie să gândească. Și, sigur, din acest motiv am considerat că trebuie să votez împotrivă. Mulțumesc, domnule Arnett. Pe final, domnul Etridge. Thank you. Mulțumesc. Am votat împotriva unui raport privind prevenirea radicalizării și terorismului în Europa. Un raport care, de fapt, este un simptom care ne arată de ce Uniunea Europeană nu poate opri asemenea evenimente. Am dezbătut, s-au spus fel și fel de lucruri. Sunt teroriști pentru că sunt săraci, sunt teroriști pentru că nu au avut o șansă în viață, sunt teroriști, teroriști pentru că sunt prea dur cu ei, sunt teroriști pentru că vor, lumea vorbește împotriva imigrării. Dar întotdeauna n-am văzut exact care este realitatea. Pentru că ne uităm în altă parte evident, emigrația în masă are de-a face cu acest fenomen. Pentru că aduc, uh, aducem aici persoane care nu știu cine sunt. Deci nu se pune problema să fim corecți din punct de vedere politic. Este o dezbatere care e o farsă, de fapt și majoritatea celor din sală nici măcar nu știu pentru ce uh, votează. Lumea ridică mâna, nu știe ce se întâmplă și pentru că eu am votat împotrivă, e o prostie nesfârșită. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Etrici. Am terminat explicațiile de vot la raportul DATI. Urmează explicațiile de vot la raportul Christensen în ceea ce privește cadrul strategic al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2014-2020. Începe doamna González Peñas. Suntem de acord cu ce se spune în uh, raport privind salariile, angajările fără discriminare, condițiile de muncă precare sunt toate factori care contribuie la sporirea inegalității și care uh, înrăutățesc sănătatea lucrătorilor când o întreprindere nu-și face temele în ceea ce privește securitatea, se produc drame, ca cei 50 de lucrători care s-au intoxicat cu mercur la fabrica din Asturio, din regiunea mea bolile profesionale sunt plătite de noi toți pentru că se pierde productivitatea economiilor noastre și se cheltuiesc foarte mulți bani pentru sistemele naționale de sănătate și asigurări sociale. De asemenea, suntem de acord cu accentul pus pe cele două sexe. E nevoie de politici globale de împăcare între cele două sexe în loc să fie exploatate femeile și uh, avem o atitudine pozitivă față de acest raport, dar vrem să atragem atenția socialiștilor europeni. Dacă susțin politice de la austeritate în continuare, înseamnă că ne înnecăm în precaritate. Mulțumesc. Mulțumesc, care cuvântul domnul Schulze. Stimate doamne, stimați doamne, este important ca Uniunea Europeană pentru peste 2017 de milioane de lucrători să creeze un cadru strategic privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2014-2020, un lucru foarte important. Important în aceeași măsură este ca acesta să țină cont de prevenție și să pună mai bine în aplicare actualele reguli. Important pentru mine este ca acele acte normative care există deja să fie mai bine puse în aplicare în favoarea lucrătorilor. Abia după ce reușim așa ceva, putem să ne gândim și la alte măsuri. Pentru că și întreprinderile trebuie să participe, în special IMM-urile, care trebuie să facă față valului de legislație. <clears throat> Raportul solicită bune practici, în ceea ce privește aplicarea directivei. Eu cred însă că pe ansamblu în acest raport există un bun echilibru între siguranță și sănătate la locul de muncă, de aceea am și votat pentru. Mulțumesc, domnule Șulțe. Are acum cuvântul doamna Lopez. Mulțumesc, domnule președinte. Sărăcirea muncitorilor, ritmurile neregulate, durata ilegală, durata contractelor care e flexibilă, duc la accidentele și la bolile profesionale. În țara mea, în Spania, uh, au avut loc asemenea evenimente locurile de muncă de calitate ar fi foarte bune pentru elaborarea unor strategii de apărare a sănătății. Nu suntem de acord să se reducă inter... răspunsul social european și nici să se taie din fondurile agenției europene. Autorizarea și dorința de a elimina bolile profesionale din riscurile chimice sunt irresponsabile, pentru că ajungem la o criză de sănătate publică, o criză care nu se va rezolva atâta vreme cât există asemenea instalații în Europa. Avem nevoie de un cadru unificat de compensare eh, pentru cei care sunt afectați de eh, boli de mediu sau de boli eh, profesionale, cum ar fi silicoza. Nimic nu poate fi mai presus de drepturile lucrătorilor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Lopez Bermechia. Domnul Șogor are Raising standards îmbunătățirea standardelor de ocupare, mărirea siguranței și sănătății, nu doar în interesul lucrătorilor, ci și în interesul companiilor, a productivității și competitivităților, a durabilității sistemelor de asigurări sociale și a societății în general. E nevoie de reguli clare și eficiente în domeniul siguranței securității la locul de muncă și o aplicare riguroasă, indiferent de dimensiunea angajatorului, ceea ce nu împiedică să se țină cont de situația specifică și nevoile migranților a micilor întreprinderi asistența specială în aplicarea legislației de siguranță și sănătate. Sunt de acord și cu apelul din raport de a ne intensifica măsurile împotriva muncii nedeclarate, lucrătorii nedeclarați fiind cei mai expuși unor accidente legate de muncă. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Șogor. Are cuvântul domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte. Colegul Schulz uh, mi-a vorbit de inimă în explicația sa de vot. Totuși, iată un raport tipic cu care nu poți fi de acord. Pe de o parte, toate lucrurile evidențiate sunt corecte, pentru că protecția muncii, protecția în fața accidentelor la locul de muncă sunt importante, dar trebuie să avem grijă să nu ajungem la un val de birocrație care să îi afecteze pe mici întreprinzători. Și atunci când vorbim despre bune practici, atunci trebuie să fie vorba nu de bune practici în ceea ce privește birocrația, ci de bune practici pentru aplicare. Și aici sunt uh, de părere că colegii din Comisia de Specialitate ar trebui să aibă grijă ca binele pe care îl dorim să nu fie acoperit de un val de reglementări birocratice care în final să uh, ducă la promovarea unui scepticism mai promovat față de Uniunea Europeană. Domnul Lundgren are cuvântul. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Tocmai am votat un raport legat de cadrul strategic privind sănătatea și siguranța la locul de muncă pentru Suedia. Sindicatele, dar și alții au adoptat măsuri foarte importante pe plan național pentru a îmbunătăți sănătatea și siguranța la locul de muncă. Modelul suedez nu este unul pe care să vreau să-l văd că se reduce pentru că își bagă nasul Uniunea Europeană și aici. Iată de ce am votat împotriva propunerii. Uniunea Europeană pare că tot timpul vrea să se amestece, să-și bage coada în tot felul de uh, elemente naționale. Din păcate, foarte rar le îmbunătățesc. Nu fac decât să vină cu o soluție unică, ceea ce duce la dezastru. Ca stat membru al Uniunii, trebuie să-ți asumi responsabilitatea pentru sănătatea și siguranța la locul de muncă, fără ca Uniunea Europeană să se amestece pretinzând că înțelege mai bine decât Guvernul Național. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Lundgren. Are acum cuvântul domnul Mamikind. Mulțumesc, domnule președinte. Cadrul strategic al Uniunii Europene, ceea ce privește sănătatea și siguranța la locul de muncă pentru perioada 2014-2020, este un document de care aveam urgentă nevoie. Vorbim despre obiectivele care trebuie atinse până la finele acestui deceniu conține aspecte care țin de cadrul juridic, psihologic, dar și de cel concurențial. Ca rezultat am putea ajunge la o reducere treptată a șomajului, ceea ce este foarte important, pentru că fiecare om are dreptul să muncească, Dar pentru a putea face acest lucru trebuie să dispună și de condiții de muncă corespunzătoare. În țara mea vedem că există și rezultate bune, chiar în condiții de muncă proaste și acest lucru trebuie îmbunătățit. Mulțumesc, domnule Mamichis. Nu-l mai văd pe domnul Hennen. Iată că am finalizat și explicațiile de vot la raportul Christensen. Întrerupem ședința până la ora 15. Deci reluăm la ora 15.